până la 11 și 20 de minute, iar apoi voturile începând cu 11.30 până la ora 12, în conformitate cu ordinea de zi a